Mai bine mai târziu decât niciodată și bine meritat. Acum, domnul comisar Füle uh, preia ștafeta de la înaltul reprezentant pentru a introduce dezbaterea privind strategia Mării Negre. Așadar, să dăm uh, un pic de timp ca să poată să-și ocupe locul și vom începe dezbaterea. Uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur să am ocazia astăzi de a discuta în numele vicepreședintei Ashton perspectivele de cooperare regională în zona Mării Negre. Salut atenția pe care o acordă Parlamentul European zonei Mării Negre. Eh, este vorba de o zonă foarte bogată în resurse umane și naturale. Este o cale de trecere între Europa, Asia și Orientul Mijlociu și de aceea prezintă oportunitatea de a găsi domenii în care interesele noastre pot să eh, fie comune în sensul cooperării. Din 2006, când au aderat România și Bulgaria, Român, uh, Uniunea Europeană este foarte implicată în zonă prin acțiuni care au nevoie de coordonare. De aceea am înființat sinergia Mării Negre în 2008 ca contribuție a Uniunii Europene la co- cooperarea regională. Câteodată sunt întrebat dacă sinergia Mării Negre nu cumva duplică parteneriatul estic. Răspunsul este nu. Parteneriatul estic este de, are rolul de a apropia partenerii din est de Uniunea Europeană prin integrare politică. Sinergia Mării Negre este de a apropia Uniunea Europeană de Marea Neagră prin cooperare regională. Însă voi aș adăuga câteva comentarii personale în acest sens. Bineînțeles că există interacțiuni între cele două strategii între sinergia Mării Negre și strategia parteneriatului estic. Parteneriatul estic a devenit un instrument foarte important în relația cu partenerii noștri din Est. Ne dă ocazii pentru, și cred că sinergia Mării Negre are șansa de a deveni un instrument foarte important de interacțiune cu politicile din regiune, în special relația noastră cu partenerii, cu statele partenere, unirea sinergiei cu cooperarea transfrontalieră și, de asemenea, un rol mai activ în cadrul regional de cooperare. Stimați eurodeputați, Interesele noastre sunt foarte largi, țin de domeniul maritim, de pescuit, de transport, turism, circulație și securitate. Noi am încercat să punem accentul pe crearea a trei parteneriate sectoriale în domeniul mediului, transportului și energiei. În martie 2010 am lansat parteneriatul pentru mediu. În plus, avem un program substanțial de cooperare transfrontalieră în regiune. Bugetul pentru 2007-2013 pentru programul pentru bazinul Mării Negre în instrumentul de parteneriat a crescut de la 17 la 25, aproape 26 de milioane de euro. avem 18 proiecte implementate pentru cele trei priorități în programul pentru bazinul Mării Negre 2007-2013 pentru a susține dezvoltarea socială și economică, pentru a împărtăși competențe pentru protecția și conservarea mediului și pentru a susține cultura, inițiative de cultură și educație pentru stabilirea unui uh, mediu cultural comun în acest bazin. Însă, progresul nu a fost atât de intens pe cât ne așteptam în implementarea acestui parteneriat. Așadar, acum trebuie să ne gândim cum putem să ducem mai departe cooperarea în zona Mării Negre și salut oportunitatea de a purta această discuție cu dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că strategia va fi bine primită atât în Uniunea Europeană cât și în statele Mării Negre care nu fac parte din Uniunea Europeană. Între timp, reflectăm asupra, asupra unei strategii de revitalizare a acestei sinergii ca un pas uh, semnificativ pentru viitor. Ținem cont de trei factori în acest sens. În primul rând, că trebuie să revitalizăm abordarea Uniunii Europene în legătură cu cooperarea în zona Mării Negre pentru a ține cont de mulțimea de relații pe care o avem cu statele din zonă. Avem un stat candidat, Turcia, un partener, partener strategic, Rusia și partenerii din parteneriatul estic, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. De asemenea, trebuie să ținem cont și de relațiile dificile între aceste state sau între statele vecine Mării Negre. În al doilea rând, trebuie să ținem cont și de alte cadre de cooperare din regiune. Nu trebuie să reinventăm roata. În domeniul mediului avem Comisia Mării Negre, un actor foarte important și Uniunea Europeană trebuie să speră să fie acceptată ca membră a acestei comisii în curând. De asemenea, Uh, vrem să cooperăm mai intens cu Consiliul de Cooperare Economică a Mării Negre, în uh, special dat fiindcă summitul de uh, aniversare a, 26, a 20 de ani va avea loc în 26 iunie în Istanbul. Și acest lucru ne va da ocazia de a avea un dialog și o cooperare practică între Uniunea Europeană și Rusia și Uniunea Europeană și Rusia, care sunt actori foarte importanți din regiune. În al treilea rând, și factorul cel mai important, trebuie să susținem factorii pozitivi și op- oportunitățile oferite de Uniunea Europeană și salut dialogul cu Parlamentul în ceea ce privește regiunea Mării Negre, pentru că trebuie să susținem politica Uniunii Europene în legătură cu această regiune importantă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Are cuvântul domnul Ungureanu. Thank you. Mr. Speaker, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor pentru Marea Neagră pot confirma că au trecut 15 luni de când Parlamentul a cerut adoptarea unei strategii a Uniunii Europene privind Marea Neagră, care ar uh, întări și îmbunătăți sinergia Mării Negre. Atunci când uh, strategia de sinergie pentru Marea Neagră a fost lansată în 2008, așteptările erau foarte mari. Lansarea acestei sinergii avea câteva uh, avantaje. Mai întâi, considerarea regiunii Mării Negre ca o regiune separată pentru politica Uniunii Europene și, în al doilea rând, calificând-o drept uh, strategic importantă pentru Uniunea Europeană. Patru ani mai târziu, rezultatele sunt dezamăgitoare. În ce privește politica Uniunii Europene, regiunea Mării Negre uh, arată mai mult ca o gaură neagră. Niciun fel de raportare globală privind implementarea sinergiei nu a avut loc din 2008 și până acum. Niciun document coerent de politică nu prezintă situația actuală din regiunea Mării Negre. În al doilea rând, provocările din această zonă nu așteaptă cu minți ca la comisie cineva să se apuce de scris și de muncă. Marea Neagră este o colecție de tensiuni și crize potențiale scăpate de sub control. În ciuda unor progrese în domenii sectoriale, mediu, politică maritimă, politică de pescuit, nu se poate vorbi de îmbunătățiri în domenii strategice, cum ar fi securitatea sau energia. Uh, cu două ocazii, în 2008 și 2011, Parlamentul European a cerut uh, creșterea uh, sinergiei Mării Negre la sinergia Mării Negre și încă rămâne această problemă Uh, și se pune întrebarea dacă Comisia chiar are de gând să elaboreze o astfel de strategie. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Libor Rucek. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Marea Neagră este o regiune de importanță strategică. După cum s-a spus deja, avem acolo state din Uniunea Europeană, state candidate cum ar fi Turcia, partenerul strategic Rusia și, bineînțeles, statele din Uh, vecinătatea estică. Este în interesul nostru să aducem securitate, stabilitate și prosperitate în întreaga zonă. Într-adevăr, există conflicte înghețate în regiune. Există conflicte înghețate timp de mai mult de 20 de ani. Ce este de făcut în zonă? Cred că abordarea menționată de către Comisie de a susține câteva dintre politicile sectoriale, cum ar fi transportul, turismul, energia, mediul, este una corectă. Pentru că dacă ne uităm la uh, BISEC uh, sau la adunarea parlamentară pentru cooperare economică, aceste organizații se ocupă exact de aceleași uh, domenii Există conceptul unei autostrăzi a Mării Negre, proiecte de a lega porturile pentru a crește încrederea între statele de la Marea Neagră și, de asemenea, pentru a duce la creșterea turismului, a crește securitatea energetică, a susține mediul și prin această abordare, pas cu pas, am putea contribui și la o soluție pentru unele dintre, unele dintre conflictele înghețate din regiune. Așadar, abordarea prezentată de către Comisie mi se pare corectă, ar trebui să o susținem și cred că trebuie să fim mai activi și noi în cooperarea Parlamentului European cu uh, organizațiile din regiune. Domnul Mölzer. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au uh, tot luat decizii în ultima perioadă pentru îmbunătățirea parteneriatului estic. Um, principiul mai mult pentru mai mult este, bineînțeles, cel potrivit pentru a stimula partenerii din uh, Est. Acest lucru uh, se aplică în special uh, statelor din zona Mării Negre. Uniunea Europeană poate fi un fel de motor care să contribuie la dezvoltarea acestor state. Uh, E clar că strategia Mării Negre va putea, va deveni din ce în ce mai importantă în viitor și asta din pricina energiei, probleme energetice, în primul și în primul rând. Uniunea Europeană trebuie să creeze o strategie care să fie într-adevăr echilibrată. Trebuie să se țină cont în crearea acestei uh, strategii de absolut toți factorii uh, implicați. Uh, dacă vorbim despre securitatea energetică, trebuie să încercăm, bineînțeles, să diversifica resursele de energie și uh, sursele de energie, dar în același timp trebuie să ținem cont și de aspectele politice, uh, precum Turcia. Bineînțeles, în uh, contextul acesta al uh, strategiei Mării Negre, trebuie să ținem cont și de aspirațiile uh, Turciei și nu în ultimul rând de aspirației, uh, ile Rusiei care încearcă să domine uh, Marea Neagră. Domnul Caras, vă mulțumesc, domnule președinte. Salut dorința Comisiei de a reimpulsiona strategia Mării Negre. Vă mulțumesc de asemenea pentru sincer, uh, sinceritate. E drept, nu avem de ce ne lăuda pentru, în contextul acesta al uh, strategiei Mării Negre. Uh, Asta în ciuda faptului că statele din această regiune sunt uh, din ce în ce mai importante um, în contextul uh, uh, în contextul siguranței energetice, libertății de circulație și dezvoltării economice. Să nu uităm că Dunărea se varsă în Marea Neagră. Dunărea ne străbată pe noi, reprezentanții vechii Europe. Ei bine, vechea Europa trebuie să acționeze într-o manieră concertată pentru sprijinirea statelor din uh, Marea Neagră, din zona Mării Negre. Trebuie să le ajutăm să se diversifice. Uh, interconectarea este foarte importantă. În acest context trebuie să discutăm despre proiectul Nabucov, dar în același timp trebuie să discutăm și despre proiectele concurente, precum South Stream. Să nu uităm că această regiune se află între uh, la punctul de trecere dintre Europa și Asia și uh, uh, Orientul Mijlociu. Această zonă este una caracterizată prin conflictele energetice, conflictele militare. Să nu uităm importanța rezolvării acestor conflicte înghețate, care este atât de mare tocmai în contextul asigurării siguranței energetice pe care ne-o dorim cu toții. Domnul Calfen. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Sunt de acord cu tot ce ați spus în legătură cu regiunea Mării Negre și cu oportunitățile pe care Uniunea Europeană le are acolo. Mă bucur că Comisia uh, vede perspective pentru activități uh, ulterioare în această regiune și, așa cum ați spus, uh, dezvoltarea parteneriatului estic pare să Uh, fi lăsat uh, cumva în planul 2 uh, această regiune a Mării Negre și asta nu mi se pare în regulă. Mă bucur totuși că ați subliniat importanța participării Uniunii Europene la dezvoltarea regională nu doar pe mediu, energie și transporturi, ci și în contextul uman, ca să spun așa, activități de turism, cultură, educație,

Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. O poartă de acces pe plan economic uh, la Euro- în Europa este reprezentată de porturi. Tocmai de aceea, îmbunătățirea capacităților portuare este esențială. Această îmbunătățire trebuie să se realizeze atât la nivelul uh, porturilor maritime, cât și la nivelul porturilor interne. Mă gândesc, uh, spre exemplu, la porturile de pe Dunăre. Din punct de vedere economic, consider că este important ca strategia Dunării și strategia Mării Negre să, se, să fie coordonate și concertate. Acestea se influențează reciproc Uh, în mod evident. Sinergiile realizate prin unificarea celor două, uh, două documente ar putea duce la îmbunătățirea situației în întreaga Europa. Urmează domnul Luman. Regiunea Mării Negre are o importanță strategică recunoscută, care este dată de resurse naturale foarte bogate și de o piață potențială de peste 350 de milioane de consumatori

Acum îi uh, dau cuvântul domnului comisar Füle. Uh, uh, Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere scurtă, dar foarte bună ca Uh, surse de inspirație în ce privește uh, strategia și sinergia Mării Negre. Cred cu tărie că împreună sinergia Mării Negre, incluzând uh, aici și uh, inițiativele de cooperare transfrontaliere pe care le avem, strategia maritimă integrată a Uniunii Europene și strategia Dunării a Uniunii Europene pot reprezenta o abordare coerentă a zonei Mării Negre și continuând uh, uh, ce a spus uh, ultimul vorbitor, pot adăuga că doamna Maria Damanachi, colega mea, a început un proces prin care să se asigure că toate țările riverane Mării Negre sunt implicate în crearea unei agende maritime comune pentru acest bazin pe care îl împărtășesc și pentru a avea o cooperare cât mai bună, inclusiv în ce privește uh, managementul uh, uh, pescuitului. Și o conferință pe această temă va avea loc la București în noiembrie anul acesta. Această abordare comună poate crește posibilitățile de cooperare acolo unde există un interes comun între Uniunea Europeană și partenerii uh, de la Marea Neagră în a rezolva provocările cu care se confruntă regiunea, transportul, mediul, politicile maritime și de pescuit și educație. Sperăm că această abordare va crește nivelul de încredere între țările riverane Mării Negre. Uniunea Europeană trebuie să-și reexamineze interesele în regiune, în cele strategice, cele politice și economice și să discute în continuare care este modalitatea cea mai bună prin care acestea pot fi evaluate. Și uh, în acest efort contăm pe susținerea Parlamentului European și așteptăm recomandările viitoare. Și vorbind despre susținere, dați-mi voie să asigur Parlamentul că rămânem angajați față de strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră, însă aceasta va fi la momentul potrivit. Între timp, Uh, facem eforturi susținute pe multele elemente pe care le-am menționat. Uh, ascultăm, uh, ascultând ce au spus mulți dintre noastre, am senzația că probleme cum ar fi securitatea energetică sau cooperarea regională, democratizarea ar fi puse în pericol de faptul că strategia pentru Marea Neagră nu există încă. Nu e adevărat. Lucrăm de aproape asupra acestor chestiuni. Am subliniat faptul că parteneriatul estic s-a dezvoltat într-un tip de politică prin care promovăm interesele Uniunii în această regiune. O idee interesantă a acestei dezbateri de aici, dar și cu membrii Consiliului, se referă la faptul că există oameni care cer această strategie, adoptarea acestei strategii, acestui cadru instituțional. Însă atunci când ei sunt invitați să prezinte idei concrete, să își spună părerea ce ar vrea să conțină această strategie, care ar vrea să fie pilonii, structura ei. Ca să vă spun uh, adevărul, vedem că nu apar prea multe idei substanțiale și pot spune că timpul pe care îl consumăm în uh, rezolvarea acestei chestiuni nu este un timp pierdut. Și între timp lucrăm și asupra parteneriatului estic și întărim relația cu partenerii noștri din regiune. Vom crește susținerea oferită cooperării transfrontaliere și ne vom asigura că acum, după adoptarea tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană va juca un rol mai eficient în cooperarea regională. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții și susținere. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule comisar Füle. Dezbaterea s-a încheiat. Urmează acum dezbaterea comună pe tema negocierilor pentru acordurile de asociere UE-Azerbaidjan și UE-Armenia. Avem pe de o parte raportul doamnei Iatemachi, cu privire la acordul de asociere UE-Azerbaidjan